Sehr geehrte Damen und Herren, nochmals ein Stimate doamne și stimați domni, bună dimineața tuturor celor care au venit abia acum. Înainte să trecem la vot, aș vrea să vă prezint rezultatele reuniunii coordonatorilor de ieri, și anume pe scurt. În primul rând, vreau să vă rog să nu mai vorbiți atât de tare, mai ales cei care vor neapărat să poarte conversații, vă rog să vă duceți afară. Deci, în legătură cu reuniunea de coordonator de ieri, vreau să vă prezint rezultatele. Domnul Karim a fost numit raportor pentru comitologie. Mai avem un nou raportor uh, pentru Institutul European Juridic, domnul Baltazare, Institutul de la Viena. Un alt punct se referă la o audiere pe care va trebui să o organizăm pe 10 aprilie. Coordonatorii au, s-au pus de acord ca doamna Castex să modereze această audiere. Vreau să vă explic puțin pentru că și ieri aceasta a solicitat câteva intervenții și a suscitat ceva discuții. Această audiere uh, trebuie să aibă loc neapărat înainte de alegerile parlamentare din mai și de ce, pentru ca să vă spun foarte clar, trebuie să aibă loc până în 28 mai, pentru că trebuie respectate anumite termene. Există în acest caz o inițiativă cetățenească de succes, așa numitul One of Us, care cere ca audierea să aibă loc într-un anumit termen o anumită perioadă de timp. Pentru noi este aproape imposibil să facem această audiere în mai și de aceea momentul cel mai pertinent ar fi 10 aprilie. Această audiere se va organiza și cu alte comisii care sunt implicate în același caz. Doamna Castex va fi cea care va modera audierea, după cum spuneam, și apoi mai avem un studiu care a fost propus de către Verzi și care a fost întocmită, va fi întocmită de Departamentul de Politici. Coordonatorii s-au pus de acord pe acest subiect și anume despre tema secretelor de servicii pe care a tratat-o deja doamna Galo în mod foarte angajat și implicat, dar având în vedere finalul legislaturii nu mai este posibil să mai se termine acest studiu. Nu trebuie însă pierdută din vedere această temă și uh, sperăm ca la începutul uh, legislaturii următoare acest studiu să poată să fie o primă idee de uh, discuție pentru colaboratorii următoarei comisii. Astfel uh, v-am prezentat și rezultatele adoptate de coordonator și acum să trecem la următorul punct 16, votarea. Uh, Vreau să vă rog, având în vedere că folosim cartelele de vot, să facem câteva voturi electronice, să facem mai întâi un vot de probă pentru ca să știu exact dacă nu avem prea mulți deputați din partea fiecărui grup. Vreau să facem o votare de testare. Vă rog să votați. Is it okay?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 Also, passt alles wunderbar. Wir können nun... Bine, este foarte bine. Acum trebuie să trecem la primul vot. Raportul domnului Baldasare cu privire la dezvăluirea informațiilor nefinanciare despre anumite societăți. Nu este vorba de un vot electronic simplu, ci de un vot cu apel nominal. Se deschide votul. Abstimmung ist geschlossen. Wir können äh, Herrn Baldassare herzlich gratulieren. Äh, der Bericht ist ein Felicităm uh, raportorul pentru că raportul a fost adoptat în unanimitate. Și acum trecem la următorul punct de vot. E vorba de petiția din partea lui uh, Christoph Klein de cetățenie germană. Aici uh, s-a trimis o scrisoare. Adoptarea proiectului de aviz se face sub formă de scrisoare, de aceea nu e vorba de un vot electronic aici. Cine este pentru adoptare? Să ridice mâna. Se adoptă. N-am văzut decât mâini uh, ridicate, deci am făcut doar votul pentru, cine e împotrivă, nimeni nu e împotrivă, cine se abține, nimeni, e bine. Se adoptă. Și atunci trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, care este puțin mai dificil. E vorba aici de o bază, un temei juridic. A, nu, ce scuze, e vorba de Republica San Marino. sorry. Is it San Marino? Ok, Um, ich habe eine andere Reihenfolge. Îmi cer scuze, aveam altă ordine. Avem acum uh, temeiul juridic cu privire la Republica San Marino. Nu este nevoie nici aici să votăm electronic, deci vă întreb cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la următorul vot cu privire la temeiul juridic pentru Euratom și cadrul comunitar. Aș vrea mai întâi să vă spun câte ceva despre acest punct și după aceea dau cuvântul domnului Fos. În legătură cu cadrul comunitar, trebuie să se bazeze pe motive întemeiate juridice în ceea ce privește, de exemplu, și uh, conținutul și scopul actului juridic, mai ales pentru promovarea democrației, subiecte precum energia nucleară și securitatea nucleară trebuie să se procedeze, uh, să se trateze în procedura ordinară, în conformitate cu tratatul de la Lisabona. Din cauza Fukushimei și din, a evenimentelor din 2011 trebuie să procedăm așa. De aceea 191 și 192 sunt articolele din Tratatul de la Lisabona care sunt considerate ca fiind temeiul juridic corect. Domnul Fos, însă dorește să ia cuvântul. Vă rog, domnule Fost. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu uh, am uh, încercat să mă ocup de acest subiect în legătură cu cadrul comunitar și cu temeiul juridic și numele PPE consider că temeiul juridic 91-93 uh, sunt corecte, dar nu mi se pare legătura corectă cu 191 și 192, nu mi se pare bună. Dacă ne uităm foarte atent uh, din punct de vedere juridic, nu cred că este potrivit pentru că această directivă merge foarte clar în direcția tratatului Euratom și chiar dincolo de acesta. Chiar dacă se vor înainta amendamente din partea ITRE care vor să invoce articolul 191 și 192. Chiar și atunci nu cred că aceasta constituie o prioritate absolută, astfel încât să putem spune că este absolut necesar să invocăm aceste articole pe care ați menționat 191-192. Iată de ce în numele PPE aș dori să vă spun că aș vrea să ne concentrăm numai pe 31 ă, și 32. Și am și o a doua întrebare, și anume cum ă, se va proceda în calitate cu raportarea, cum vom, rap- cum vom uh, face. În cazul în care acesta nu trece, cred că ar trebui să fie foarte clar că numai 31 și 32 sunt articolele care trebuie invocate. Dacă respingem și avem un vot negativ și suntem din nou în într-un, într-o situație în care nu putem să găsim un acord, cred că ar fi bine să mai facem un vot de clarificare după aceea, în cazul în care se întâmplă, bineînțeles. Mulțumesc, domnule fost, domnul Speroni dorește cuvântul, după aceea doamna Lichtenberg. Mulțumesc, doamnă președinte. O precizare care poate să pară puțin pedantă, dar cred că nu ar fi corect să facem referire la tratatul de la Lisabona atunci când vorbim de temei juridic pentru că tratatul de la Lisabona a modificat tratatele Uniunii Europene de până atunci și noi ar trebui să ne referim la tratatele Uniunii Europene. Poate, dacă vrem să facem o referire la tratatul de la Lisabona, trebuie să spunem tratatele astfel modificate de către tratatul de la Lisabona, dar noi avem un temei juridic uh, care nu se bazează neapărat pe tratatul de la Lisabona, ci pe tratatele în vigoare. Mulțumesc, doamna Lichtenberger, vă rog. Da, mulțumesc. În acest caz există două concepții despre drept care se bat cap în cap. Într-una dintre ele se dorește respectarea strictă a procedurii, spunând că este parte din tratatul Euratom sau trebuie să fie parte și să rămână parte a tratatului Euratom. Pe de altă parte, însă, mai există și realitatea care joacă un rol important, realitatea fiind faptul că în cadrul tratatului Euratom nu există nicio posibilitate de codecizie democratică și nu există nici un control democratic posibil. Avem chiar în cazul Fukushima exemplu foarte clar în care vedem ce se întâmplă dacă într-un conglomerat uh, uh, neînsuflețit de industrie nucleară, industrie și părți ale guvernului prin reprezentate de autorități, acționează fără control democratic, fără un control din partea opiniei publice, într-o problemă atât de fundamentală precum energia nucleară. Aceasta înseamnă, după părerea mea, că experiența internațională ne învață că trebuie să fim transparenți trebuie să ne avem grijă la cercuri izolate care iau decizii cu ușile închise și aici uh, se face referire și la problema discursului tehnocratic. Deci, având în vedere această experiență internațională, eu zic că avem motivația suficientă pentru a spune că dorim ca aceste decizii să fie inculcate într-un proces mai democratic pentru ca și cred că e vorba de principiul de precauție aici, pentru ca așadar uh, să se poată evita astfel de probleme ca cele care au avut loc la Fukushima. Știm cu toții cum s-a întâmplat acel accident, știm cum funcționa acel conglomerat din diferite instanțe decizionale, tehnicieni în domeniul nuclear, funcționari care vin din aceeași uh, sferă, în același domeniu și câteodată este evident că deciziile se iau într-un fel care nu este suficient de grijuliu față de aspectele de siguranță. E destul de evident că tehnica nu poate fi niciodată 100% sigură, aceasta este o realitate. Știm însă și că în uh, ceea ce privește proporția în domeniul tehnicii există statistici care se fac, care sunt aplicabile și care însă pot să ducă la un eveniment catastrofal mâine sau în 2000 de ani. Așa este teoria probabilității. De aceea, pentru mine, trebuie neapărat să folosim principiul de precauție, astfel încât, într-un proces mai democratic, să putem să luăm decizii mai transparente decât într-un discurs tehnocratic, care joacă un rol important în discursul public și trebuie să joace un rol important, dar nu exclusiv. Iată de ce aș opta pentru a susține părerea raportoarei în această problemă și pentru a ne decide în sensul principiului de precauție care să ne permită să facem un pas înainte în această problemă și să încercăm să plasăm această problemă pe o bază juridică nouă. Mulțumesc! Atunci haideți să votăm, spune președinta. După aceste luări de cuvânt, este destul de evident că lucrurile nu sunt clare. Deci eu zic să votăm direct electronic și vă uh, dau uh, posibilitatea acum să votați electronic. meeting. Die Abstimmung ist uh, geschlossen. S-a închis votul și sunt 8 pentru 12 împotrivă. Aceasta înseamnă că temeiul juridic ca atare este respins. De aceea vreau să mai supun încă o dată atenției dumneavoastră propunerea pe care a făcut-o domnul Fos și anume ca în caz de vot negativ Puteți, domnule Fos să mai articulați încă o dată această idee. Da, ideea ar fi să se confirme temeiul juridic existent deja și anume să ne bazăm numai pe 31 și 32. Da, mă gândesc, doamna Lichtenberger, vă rog, ce părere aveți? Da, dacă este așa, atunci nici nu trebuie să facem aceasta, pentru că nu avem o majoritate pentru un nou, un nou temei juridic uh, de fapt, acesta rămâne, rămâne în vigoare și uh, deci nu trebuie să facem nicio modificare. Așa este, doamna Lichtenberger. Și astfel raportul, din păcate, a fost respins. Și trecem la următorul punct, următorul vot. E vorba de raportul domnului Speroni. Domnule Speroni, doriți să mai luați cuvântul? Privire la codificare. Raportul meu se înscrie în direcția exprimată de către serviciile juridice din cele trei instituții cu care sunt de acord și deci rog pe colegi să se exprime și rog să voteze pozitiv. Bine, vă rog atunci să mai uh, facem un vot cu apel nominal și aici. S-a deschis votul. Die Abstimmung ist geschlossen. 20 dafür. 20 pentru nimeni împotrivă, nicio abținere, deci uh, e în regulă. Astfel uh, s-a terminat votarea și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de punctul 21 și anume prezentarea unui studiu. Domnul Speroni mai dorește să ia cuvântul. Vă rog, dar mulțumesc, domnule președinte. Uh, eu sunt foarte șocat de votul asupra, asupra imunității domnului Borghețiu. Vreau să rețin că s-a luat o decizie cu un spirit politic și nu neapărat în spiritul juridic al problemei și fără să doresc să critic colegii care și-au exprimat o uh, opinie diferită decât de a mea, eu nu mă mai simt în măsură să pot rămâne membru în această comisie. Aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor pentru toți anii pe care i-am petrecut împreună, dar am luat această decizie. Mulțumesc! Um, Herr Speroni, Sie verlassen jetzt den Saal. Domnule Speroni, ieșiți din sală, deci nu pot Ba da, mă ascultați. Bine, vreau doar să vă spun un lucru. Vreau să vă mulțumesc pentru colaborarea constructivă cu dumneavoastră în această comisie juridică și în chestiunile care au ținut de imunitate. În această comisie juridică am uh, avut întotdeauna păreri diverse Um, politice și cu experiența dumneavoastră, cu baza dumneavoastră juridică, experiența dumneavoastră, au, uh, ați putut contribui la discuții foarte constructive. Având în vedere ultima dumneavoastră intervenție, o să o trec în procesul verbal și o respect, vă urez mult succes mai departe și regret, bineînțeles, că nu veți mai fi membru în Comisia Juridică. Damit kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. la punct de pe ordinea de zi. E vorba de un studiu privind regulamentul Bruxelles 1 în litigiile din afara Europei. Aș vrea să-l salut pe domnul, domnul Lucas Heckendorn Urschel, care este vicedirector al Institutului Sian pentru drept comparativ și îl salut și pe domnul dr. Preteli de la același institut elvețian. Vreau să-i dau cuvântul domnului Heckendorn Urșele. Vă rog. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren. Stimate doamnă președinte, doamnelor și domnilor, Dragi membri ai Parlamentului, raportul nostru a fost uh, redactat în engleză. O să-l prezint în limba engleză. Colegul meu, domnul Preteli și eu avem onoarea și plăcerea de a prezenta pe scurt uh, acest uh, raport al Institutului Elvețian pentru posibilitatea de a aplica regulamentul Bruxelles 1 Uh, în litigiile din afara Europei, adică cazuri în care uh, mm, acuzatul nu uh, locuiește în Uniunea Europeană. O să rezum pe scurt mandatul nostru și metodo abordarea metodologică. Principalul nostru mandat, după cum o spune și titlul, este să analizăm posibilitatea de a aplica regulamentul Bruxelles 1 în litigiile din afara Europei. Să vedem care sunt motivele de competență și uh, problema efectelor uh, reflexive ale unor astfel de legi. Pe de o parte, am analizat situația actuală care predomină în statele membre și potrivit uh, reglementărilor uh, comunitare, apoi să analizăm mai atent uh, diferitele opțiuni de politică. Metoda pe care am ales-o a fost nu numai să analizăm legislația comunitară, dar să includem și o analiză comparativă uh, a diferitelor abordări din statele membre uh, am ales Germania, Franța, Regatul Unit, Danemarca, Polonia și Italia, pe de-o parte, pentru a fi în măsură să reprezentăm tradițiile juridice uh, majore și apoi profesorul, raportul profesorului Nuiț care a evidențiat diferite familii în cadrul uh, Uh, statelor uh, membre ale Uniunii Europene, diferite abordări ale surselor, a structurii legilor privind competențele și selecția pe care am uh, propus-o a ținut cont de aceste familii diferite de state membre. Am luat în comparație Elveția și Japonia, Eh, sigur, nu am analizat eh, sistemul juridic din China și din Statele Unite, ceea ce ar fi fost interesant, eh, pentru că, pe de-o parte, am considerat că ar fi fost mult prea complicat să le cuprindem în studiul nostru, iar, pe de altă parte, veți vedea că pentru a aborda aceste țări e nevoie de, o, de un alt punct de vedere. După aceste remarci introductive, o să-i dau cuvântul domnului Pretelii doamnei preterii. Mulțumesc! Mulțumesc că mi-ați dat uh, cuvântul. Este o plăcere și un privilegiu să mă adresez dumneavoastră în această chestiune de uh, legislație pentru spațiul de libertate justiție. Uh, o să am nevoie de 15 minute pentru a prezenta, dar voi rezuma totuși Date fiind câteva puncte de referință teoretice, atunci când vorbim de jurisdicție, de competențe, de competență exclusivă, uh, efectul reflexiv, avem același lucru în minte. Apoi o să mă gândesc la diferitele opțiuni pe care le are Uniunea Europeană la dispoziție pentru a, a evalua Uh, competența, jurisdicția sa în ceea ce privește accesul uh, cetățenilor la justiție și la executare. În al treilea rând, uh, am analizat opțiunile cele mai bune când este vorba de rezolvări pe cale amiabilă pentru cazuri care sunt în afara Uniunii Europene și promovarea recunoașterii uh, reciproce a um, sentințelor, a hotărilor judecătorești. Uh, regulamentul Bruxelles 1 reformat se bazează pe diferența între cazurile, spețele din Uniunea Europeană și din afara acesteia. Conform regimului uh, Bruxelles, uh, Regatul Unit este un caz în care acuzatul este uh, în cadrul Uniunii Europene, proprietatea este în cadrul Uniunii Europene și există motive exclusive de competență potrivit regulamentului Bruxelles sau chiar și în cazul în care o instanță comunitară este selectată de părți când uh, e vorba de Uniunea Europeană, jurisdicția este alocată, competența este dată de uh, reglementările regulamentului Bruxelles, judecătorilor uh, din Uniunea Europeană, ca și cum Uniunea Europeană ar fi un singur teritoriu. Atunci când nu e vorba de Uniunea Europeană, această jurisdicție se dă prin legislația națională. Cu alte cuvinte, sunt Uh, o serie de competențe foarte bine delimitate ale judecătorilor și ale competențelor când nu este vorba de cazuri care implică Uniunea Europeană. Cum sunt uh, aceste limite stabilite. Așa cum arată studiul, diferite criterii pot fi stabilite pentru a uh, delimita competențele pozitive, ipotetice și negative. Prin criteriile pozitive, un ordin judecătoresc oferă competență judecătorilor sau când uh, uh, împrejurările sunt uh, verificate, posibilitatea de a da o citație acuzatului. Unele dintre criterii pot să fie exclusive. Dacă statul uh, Uh, stabilește un criteriu exclusiv, uh, urmărește în final să nu recunoască hotărâri judecătorești uh, pronunțate în străinătate, pentru că pleacă de la premiza că o astfel de hotărâre dintr-o terță țară s-a pronunțat printr-o încălcare a competenței sale um, exclusive. În primul rând, trebuie să se verifice dacă ordinea juridică străină acceptă sau nu un for alternativ și, prin urmare, va recunoaște o hotărâre judecătorească sau nu o va recunoaște. Atunci când uh, se stabilește o competență exclusivă, Ordinea juridică uh, presupune că există un control exclusiv. Atunci când o, o ordine juridică stabilește criterii negative și uh, neagă judecătorilor săi posibilitatea de a audia anumite cazuri în împrejurări specifice, uh, vrea să evite o risipire a activităților uh, în instanță. Acest lucru nu este regulat, nu este uh, recunoscut, mă scuzați, uh, de uh, ordinea juridică care trebuie să execute hotărârea respectivă. Criteriile negative există în multe state membre, de pildă atunci când e vorba de proprietăți imobiliare în străinătate. Atunci când judecătorul unui stat membru uh, este lipsit de puteri de competență, dar uh, are competență uh, în conformitate cu regimul de la Bruxelles, ce se întâmplă? Criteriul național are supremație față de criteriul comunitar. Judecătorul va avea competență pentru că Uniunea Europeană prin propriile sale dispoziții, a hotărât să mențină controlul asupra tuturor litigiilor care se referă, de pildă, la uh, acuzații care își au domiciliu în teritoriul Uniunii Europene. Totuși, unii autori uh, estimează că o situație în care uh, regulamentul Bruxelles 1 uh, în, din punct de vedere al competiției, uh, concurenței, competenței exclusive uh, se referă la uh, teritoriul din afara Uniunii Europene. Deci putem să luăm un exemplu. Să luăm exemplul unui uh, tur operator din Germania care închiriază de la o altă companie germană o clădire în insula Fiji nu există uh, o uh, alegere a forumului și a legislației. În acest moment uh, există un motiv uh, exclusiv de competență în afara teritoriului Uniunii Europene. Când există un motiv general de competență care indică interiorul sau uh, partea internă de uh, jurisdicție de competență. ar fi fost lipsit de competență dacă obiectul unui, term, unui contract de închiriere pe termen lung ar fi fost pe, pentru un imobil pe teritoriul Uniunii Europene. Dacă proprietatea ar fi fost în insula Reunion, de pildă, nu ar fi avut competență pentru că un uh, judecător uh, francez ar fi avut uh, jurisdicție, competență. Acest lucru este explicat prin faptul că un judecător german se supune acelorași reguli ca și un judecător francez. Nu numai în ceea ce privește competența, ci și în ceea ce privește recunoașterea și executarea. Pe de altă parte, nu știe dacă un judecător dintr-un uh, terț uh, uh, stat va audia cauza și dacă uh, competența acelui judecător ar fi recunoscută în Germania sau nu. Pentru că litigiile din afara Uniunii Europene sunt în afara controlului Uniunii Europene. Motivele pentru care există diferite reguli pentru cauzele privind Uniunea Europeană și în afara acestea sunt următoarele. Uniunea Europeană dorește să controleze rezultatul unui litigiu uh, împotriva uh, unui acuzat care și are domiciliul pe teritoriul său, dar în același timp avem în vedere o decizie dintr-un stat membru care este uh, poate fi exportată în alt stat membru, e vorba de încredere reciprocă. Aceasta este echivalent cu respectarea regulilor dispozițiilor naționale. Pe această bază, studiul nostru recomandă să se adopte uh, capete speciale de competență pentru cazurile uh, care nu Uh, care sunt în afara Uniunii Europene împreună cu dispozițiile specifice privind recunoașterea și um, executarea uh, hotărârilor judecătorești uh, care provin din terțe state. Trebuie să existe reguli comune pentru recunoașterea și aplicarea hotărârilor din state Uh, care nu aparțin Uniunii Europene. Însă acest lucru nu este suficient pentru a avea certitudine juridică, pentru că anumite criterii referitoare la terțe state sunt o încercare unilaterală de coordonare. Certitudinea juridică poate fi atinsă numai prin uh, acorduri și ajung la cea de-a doua recomandare uh, cu terțe țări acorduri care stabilesc regulile pentru recunoaștere reciprocă și executarea uh, hotărârilor judecătorești. Cea de-a doua recomandare Certitudinea juridică se uh, realizează prin negocierea unor astfel de acorduri și este singura modalitate de a avea uh, certitudine juridică pentru uh, multe persoane care lucrează, trăiesc în alt stat. Mulțumesc, domnule Șovora. Credeți că puteți să vorbiți puțin mai încet la telefon? Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. și mulțumesc și pentru faptul că ați prezentat atât de complex acest subiect. Avem și o reprezentantă a comisiei aici, care aș dori să-i dau cuvântul acum. Este vorba de doamna Karin van de Kerkhoff. Uh, thank you. Mulțumesc, uh, doamnă președintă. Mulțumesc uh, Ilariei pentru că a prezentat acest studiu foarte interesant al Institutului Elvețian. De asemenea, mulțumesc Comisiei Jurii pentru că a comandat acest studiu. După cum știți, Comisia a propus deja cu patru ani în urmă extinderea regulilor privind competența uh, în conformitate cu regulamentul Bruxelles 1 deci, eh, chiar dacă legiuitorul nu a adoptat eh, eh, acest lucru, ceea ce ar fi cea mai bună cale de urmat, studiul confirmă evaluarea noastră făcută cu patru ani în urmă. Punctul interesant aici este această combinație de extindere a regulilor, a dispozițiilor privind competența cu regulile privind recunoașterea reciprocă și executarea hotărârilor judecătorești studiul confirmă un element important uh, care a figurat și în analiza noastră la vremea respectivă și anume ar fi bine să coordonăm dispozițiile europene uh, la nivel european în mod unilateral și în același uh, timp să promovăm convenții bilaterale cu terțe țări. În esență, cred că studiul confirmă Uh, concluziile noastre la vremea respectivă și sperăm uh, că în viitor legiuitorul uh, va merge în această direcție. Vă mulțumesc! Herzlichen Dank, wünscht. Mulțumesc foarte mult! Dorește vreun deputat să ia cuvântul? Nu pare să fie cazul, așa că aș nota următoarele. Vreau să mulțumesc foarte mult oaspeților pentru prezentare. Pentru noi, contextul este foarte clar. Negocierile pentru acordul liber cu Statele Unite și Uniunea Europeană sunt în curs și mai ales în acest context este foarte important să avem o opțiune bună. Nu vreau să lansez acum discuțiile politice pe toate aceste teme care sunt în curs. În, următoarea, în următoarea legislatură vom putea să avem uh, mai multe soluții. Am uh, văzut că în negocierile pentru Bruxelles 1 s-au tratat toate aceste probleme pe larg. Consensul politic însă în momentul de față nu putea să fie găsit și atunci la Bruxelles 1 s-a ajuns uh, oarecum prea departe și această temă mai este și astăzi pe ordinea de zi, după cum vedeți. Însă în următoarea legislatură sigur va trebui să ne ocupăm intens de acest uh, subiect și activitatea pe care le-ați prezentat-o dumneavoastră acum uh, este de mare interes pentru noi și va fi foarte importantă și atunci când uh, va trebui să punem punctul pe ei în acest dosar. Mulțumesc! Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de punctul 22 și vreau să dau cuvântul doamnei Alexandra Tain pentru ca să ne vorbească despre prezumția de nevinovăție. Darf ich vorher noch mal fragen, ähm, wann Vreau să întreb când vine punctul 8 de pe ordinea de zi cu judecătorii de la Curtea Europeană de Justiție, mai târziu, bine. Dar nu cred că mult mai târziu. Avansăm destul de repede. Bine, dragi colegi, așa cum am anunțat la ultima reuniune, noi la Comisia Juridică vom mai putea foarte strâns cu calendarul să mai facem un aviz pentru Comisia Libe, care însă va fi doar un document de lucru în final uh, până la sfârșitul legislaturii. Activitatea LIBE se va relua pe acest dosar însă după alegerile din mai. Vreau să spun de la început că termenul de depunere a acestei amendamentelor pentru acest aviz este 25 martie. Trebuie să fie atât de apropiat pentru că, deci marțea viitoare la prânz, pentru că nu avem timp. Din punct de vedere al conținutului, e vorba la propunerea Comisiei de respectarea prezunției de nevinovăție și de dreptul la prezență în cadrul procedurilor penale în proces Uh, garantarea unui nivel minim de protecție trebuie să fie europeană și să ducă la o încredere reciprocă și în sistemele juridice și între statele națiune. Este important uh, de seamănă și pentru alegerile europene și pentru la punerea în aplicare a procedurii de arest uh, la nivel european. Foarte multe state membre au un nivel de protecție diferit, unul față de celălalt la nivel european și deci sunt probleme cu mandatul de arest european. Salut în principiu propunerea comisiei, însă am mai multe propuneri pe care le-am făcut de modificare și pe care le discutasem deja în această comisie. Sper să încercăm să găsim un nivel de protecție cât se poate de ridicat pentru că oricum după aceea în negocierile cu Consiliul să putem să negociem eventual un nivel mai scăzut din cauza Consiliului. E vorba deci de cerințe minime, e vorba deci de un nivel de protecție mai extins pentru fiecare stat membru, dar acestea nu vor putea fi, nu vor fi afectate, deci nivelurile minime existente nu vor fi afectate. Apoi, uh, inversarea sarcinii probei uh, este câteodată acceptabilă, câteodată nu. Deci articolul 5, aliniatul 2, trebuie să fie tăiat cu totul din acest motiv. Deci toate prevederile cu privire la inversarea sarcinii probei sunt uh, mai ales legate de protecția împotriva terorismului și au fost introduse recent în multe state membre. Apoi, uh, obligația... Niciodată nu se poate folosi uh, um, forțarea, instrumentul de forțare al, al suspectului. De exemplu, am tăiat de aceea mai multe paragrafe legate de această excepție Apoi, în ceea ce privește deciziile, uh, uh, dovezile, cum ar fi uh, spută sau alte probe genetice, trebuie să fie foarte bine definite și să fie permise doar în anumite domenii, fără să se extindă posibilitatea folosirii acestor uh, sarcine de, ale probei. Articolul 6.2 punctul va fi de aceea modificat. Apoi, dreptul de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale este de asemenea diferit uh, în statele membre. Nu există aceeași reglementare peste tot. Cred că acest uh, drept nu poate să fie trecut sub uh, cu, cu vederea trebuie să fie garantat în mod explicit. Deci, ceea ce se poate face este ca suspectului să îi se dea posibilitatea de a se scuza, de a, aceasta s-a formulat în aliniatul 8, adică în cazul de boală gravă sau moartea unui membru al familiei, trebuie să trebuie, poate să se scuze pentru um, absența la proces. În aceeași directivă trebuie să se clarifice faptul că și pentru toate cetă, toți cetățenii, nu numai cetățenii UE, se poate folosi această prevedere, dar că Procuratura, parchetul european va avea aici un cuvânt important de spus. Din directivă trebuie de asemenea să reiasă foarte clar că prezumția de nevinovăție este valabilă pentru întregul proces și numai printr-o definitivare, printr-o sentință cu putere juridică poate să fie ridicată această prezumție. În cazul în care un suspect sau un acuzat um, cooperează cu, cu instanțele, trebuie să trebuie să treacă în procedură și toate uh, probele care sunt, uh, care, de care vorbeam înainte nu pot fi folosite, așa cum am spus-o și în aliniatul 6, uh, în aliniatul 6.3. Excepția posibilă că uh, anumite um, probe care nu sunt de fapt acceptabile sunt folosite atunci când nu sunt uh, dăunătoare pentru bună derulare a procesului. Nu se poate accepta acest lucru, trebuie să fie ă, tăiat acest alineat pentru că este vorba de o explicație mult prea slabă și nu face decât să slăbească prezumția de nevinovăție pentru că poate fi interpretată într-o manieră diferită această corectitudine sau bună derulare a procesului. Cam atât, ă, acestea sunt ă, modificările pe care le-am făcut eu. Încerc să garantez o protecție maximă pentru uh, toți cetățenii pentru ca să se crească și încrederea reciprocă între statele membre, ceea ce nu este cazul acum. Mulțumesc foarte mult, spune președinta, mă bucur foarte mult să mai aflăm din partea dumneavoastră pe parcurs. Dorește cineva dintre deputați să ia cuvântul? Nu este cazul. Așadar, vedeți, doamnă Tain, cât de repede mergem uh, astăzi prin ordinea de zi. Acest punct de pe ordinea de zi se încheie și spuneți uh, și dumneavoastră că aveți timp pentru amendamente doar până pe 25, deci e bine dacă mergem repede. 25 martie, repet, la ora 12 este termenul de depune amendamentelor. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de punctul 23 și anume asistența judiciară pentru persoanele suspectate uh, sau acuzate private de libertate și domnul Jobro are cuvântul în acest sens. Vă rog. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. Chciałem podziękować przedstawicielom. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc secretariatului și tuturor celor care ne-au ajutat să pregătim acest aviz. Propunerea de directivă cu privire la asistența judiciară provizorie pentru persoanele suspectate sau uh, acuzate, privată de libertate și asistența judiciară în cadrul procedurilor um, aferente mandatului european de arestare, este parte a unui cadru mai uh, vast, care include mai multe legi, care prevăd anumite obligații pentru statele membre de a garanta uh, drepturile suspecților sau persoanelor uh, acuzate. Lipsa de încredere în sistemele noastre juridice ar avea consecințe negative asupra eficienței punerii în aplicare a instrumentelor de genul acesta și pentru noi este important să subliniem că trebuie să existe o anumită ordine judiciară în Europa și în domeniul uh, dreptului penal. În uh, ultimii ani am putut vedea că au apărut mai multe directive, una care vizează dreptul la interpretare și traducere în procedurile penale, apoi o uh, directivă cu privire la accesul la consiliere juridică și uh, directiva pe care o prezint eu acum, care se referă și ea la chestiuni similare. Aș dori să se introducă niște standarde comune minime în ceea ce privește protecția suspecților uh, în procedurile penale și a persoanelor uh, acuzate, din uh, cadrul uh, procedurilor europene care vizează mandatul european uh, de arestare. Articolele 47 și 48 din Carta Drepturilor Fundamentale e temeiul pe care noi putem insista pe dezvoltarea de standarde comune tuturor statelor membre. Analizele actuale cu privire la evoluțiile juridice care prevalează în statele membre, subliniază că acum trebuie să ne confruntăm cu sisteme uh, diferite și cu diverse niveluri de protecție juridică. Accesul la uh, consilierea juridică variază sau chiar lipsește în anumite state membre. Iar asta duce la o uh, slăbirea rolului și eficacității mandatului european de arestare, care este un instrument foarte important și folosit uh, adesea în uh, procedurile penale din Europa. De aceea este foarte important așadar să stimulăm acest sistem și să introducem standarde comune care să fie garantate de Parlament. toate acestea pentru ca cooperarea noastră în materie penală să fie eficientă. Dincolo de informațiile care țin de domeniul de aplicare uh, al uh, consilierii uh, juridice gratuite, uh, de către suspect sau uh, persoane arestate, private de uh, libertate, în baza mandatului european de arestare, este un uh, element important. La fel se întâmplă și cu garantarea pe durata procedurilor penale a unui acces pentru acuzat la consiliere juridică gratuită. Articolul 82.2 este temeiul uh, unei astfel de uh, măsuri. Regatul Unit și Danemarca sunt excluse din acest uh, sistem pe baza unor derogări. De asemenea, este foarte important să protejăm drepturile victimelor, ale căror situație juridică adesea este una dificilă în lumina uh, lipsei unor standarde comune în Europa. Așadar, acest uh, aspect uh, merită atenția noastră pe viitor. Știm că ne apropiem de finalul mandatului nostru parlamentar. Prin urmare, nu va fi posibil să încheiem acest dosar până atunci. Prin urmare, facem doar un aviz uh, al Comisiei uh, Juri, aviz pe care tocmai vi l-am uh, prezentat. Erwähnt, das Thema ist wichtig. Mulțumesc, domnule Ziobro. Foarte important acest subiect și fiind dat că este atât de important, trebuie să fie urmărit și în continuare cu uh, interesul uh, corespunzător, dar precum și în alte cazuri pe care le-am tratat astăzi și uh, altele de data trecută, putem să menționăm acest text uh, pentru, ca subiect pentru următoarea legislatură. Doamna Lichtenbergel are cuvântul. Da, nu vreau să vorbesc despre chestiune de conținut, dar uh, Comisia Libe nu mai are nici ea 15 ședințe, cred, până la următoarea legislatură. Deci cum se va proceda? Știți cumva care este procedura în cazul lor? Dar uh, e vorba și de, de exemplu, la drepturile copiilor trebuie îmbunătățit uh, documentul. Ce se va întâmpla? Deci care este procedura în momentul în care Comisia Juridică își dă opinia? Cum se transmite, de exemplu, această opinie? Mulțumesc! Stimată doamnă Lichtenberger, Întrebarea dumneavoastră nu este numai absolut justificată, ci și pe noi ne-ar interesa foarte mult să știm cum se va proceda în acest dosar. Din câte știu eu, Comisia Libe nu mai termină acest dosar. Adică, ceea ce facem noi acum nu este nimic altceva decât să purtăm o discuție politică despre ceea ce va fi necesar uh, și pe viitor, însă faptul că în această legislatură nu se mai uh, poate hotărâ ceva este evident. Domnul Ziobro, doriți să mai luați cuvântul sau doamna Tain mai dorește să ia cuvântul înainte? Doamna Tain, vă rog. Da, mulțumesc. Despre procedură și ieri, de fapt, o rugasem pe doamna Galo să mai uh, menționeze un document de lucru pe care l-am întocmit și doamna uh, și celelalte colegi au întocmit un document din partea comisiei noastre. Nu are rost să începem acum cu o discuție, dar e bine să avem un rezultat scris, indiferent dacă e vorba de un aviz, cum va fi cazul în prima parte sau la copii va fi doar, de exemplu, un document de lucru, Trebuie totuși să mai tratăm aceste puncte și le vom vota chiar la ultima reuniune jurii, pentru ca măcar la jurii să avem un rezultat la Comisia Juridică, indiferent după aceea de ce face LIBE, dacă mai tratează sau nu subiectul. Eu zic că măcar trebuie să existe un vot care să se vadă, care arată că Parlamentul în ultima legislatură s-a gândit la finalizarea acestui punct. Mi s-a spus, de exemplu, că pentru următoarea legislatură, de exemplu, unde nu se știe exact cum va arăta Parlamentul, deputații vor putea să țină cont de acest subiect din moment ce s-a votat și să nu treacă pe lângă el și să îl evite. Ceea ce este un document scris întotdeauna are altă pondere și indică și un, o, o direcție clară. Deci, tot ceea ce se întâmplă trebuie să se întâmple pe baza unui document scris și să nu mai fie rediscutat pentru că nu avem un document scris. Da, mulțumesc, doamnă Tain. Într-adevăr, este foarte valoros ce ați spus dumneavoastră. Tocmai m-am, m-am interesat aici la secretariat și pentru LIBE trebuie să oferim ceva, dar nu avem timp să o mai facem, pentru că urmă, ultima reuniune LIBE are loc înainte de reuniunea ultimă a Comisiei Juridice. Deci, din păcate, calendarul nu se potrivește. Este regretabil că se întâmplă așa, dar pentru a putea produce ceva de uh, consistență, un document scris e greu. Da, doamna Lichtenberger, deși aceasta ar fi măcar un subiect pentru reuniunea coordonatorilor, pentru ca să se țină cont de această temă în ultima reuniune a Comisiei Libe, eu aș fi deschisă pentru a face o scrisoare care să conțină aceste puncte și pe care noi să putem să le mai uh, clarificăm după aceea între coordonatori prin telefon sau pe mail. Aș fi de acord cu această variantă pentru ca să putem să lăsăm acest subiect uh, pe masă, să nu rămână în aer. Când e vorba de avizele care se dau după aceea, nu cred că se mai poate, se mai poate face măcar pe, pe această variantă. Nu vreau să confundăm uh, acum agenda coordonatorilor cu cea a reuniunii noastre, dar trebuie să fim pragmatici. Adică există posibilitatea ca în forma unei proceduri scrise să îi uh, implicăm pe coordonatori și poate că domnul Ziobru ar putea să mai menționeze acest lucru într-o scrisoare și să vorbească de rezultatul discuțiilor noastre, adică să rezume ceea ce ne-a prezentat aici, pentru ca Comisia Libe să aibă măcar un document, o poziție din partea noastră. Domnule Ziobro. Z całą pewnością bardzo dziękuję za to pytanie. Pani... Aș dori să vă mulțumesc într-adevăr pentru această întrebare. Din păcate, însă, timpul este limitat, iar mandatul acestui Parlament aproape a expirat. Documentul pe care însă îl sugerați este uh, unul care reprezintă o sugestie bună, prin urmare, uh, secretariatul ar putea să reflecteze la acest lucru. Am putea să integrăm uh, acolo toate punctele care sunt importante pentru cooperarea dintre Comisia noastră și Comisia Libe, deci să le trecem în scris. Vă mulțumesc! Dann werden wir so verfahren. Bine, așa vom proceda atunci. Bine, mulțumesc. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de garanțiile procedurale pentru copiii suspectați sau acuzați în cadrul procedurilor penale. Doamna Tain. Aici calendarul este și mai strâns decât uh, la celălalt dosar dinainte. Am fost mandatat să dăm un aviz, nu o să mai reușim să facem acest lucru, va trebui să hotărâm uh, după aceea, Libe nu va mai trata această problemă în uh, reuniunea sa, dar vreau să avem din nou un document de lucru și pe acest temă, această temă ca să rămâne ceva scris și pentru ca la ultimele reuniuni ale Comisiei Jurii să hotărâm conținutul acestei uh, hârtii și să o votăm. Un punct important uh, aici e vorba de garanțiile procedurale pentru copii suspectați sau acuzați în cadrul procedurilor penale. Deci în toate etapele procedurii penale trebuie să fie reprezentați de un uh, avocat și au uh, nu trebuie să, eu cred că nu trebuie să renunțe la avocat copiii, pentru că altfel ă, pot să riște și să nu înțeleagă consecințele acțiunilor lor. Alte garanții includ ă, și informarea despre drepturile copilului, dreptul ă, de a fi susținut de către părinți, dreptul de a nu fi audiați public, dreptul la o îngrijire medicală și la o expertiză și la dreptul de a fi, în cazul încarcerării, încarcerat separat de adulți. Aceasta este ceea ce m-am gândit eu uh, pentru documentul uh, nostru. Termenul este 25 martie la ora 12 ca înainte și vreau să spun că nu cad sub incidența directivei cazurile în care copilul nu a făcut o infracțiune, ci doar o contravenție, de exemplu, unde sunt măsuri educaționale, acolo directiva nu se aplică. Eu aș fi pentru un considerent care să fie introdus în propunerea de directivă direct în textul legislativ, ca de exemplu la infracțiuni care sunt comise înainte de 18 ani, unde apoi după 18 ani se începe cu un proces de, de educare să se creeze și dacă există un alt fapt care este legat de infracțiunea dinainte de 18 ani, ca acesta să cadă și ea sub incidența directivei. Sunt de părere ca, indiferent cât de minor a fost uh, contravenția, copilul și reprezentanții săi uh, să poată să aibă dreptul la un avocat și ca lucrurile să nu fie limitate, pentru că altfel se va discuta ce este minor și ce nu este minor. Deci să nu există nicio interpretare. Aș fi de asemenea și pentru o filmare, să, să nu se poată uh, înregistra procesul, chiar dacă atunci când, uh, chiar dacă infracțiunea necesită o încarcerare. Aceasta supune copilul la o presiune suplimentară și, de asemenea, și este pericolul, există pericolul protecției datelor și răspândirii informațiilor înregistrate, de aceea, din păcate, nu întotdeauna este fără probleme această procedură atunci când se decide privarea de libertate în mod uh, imperativ în cazul unui copil, dacă nu există închisori separate pentru copii, atunci să existe măcar un domeniu separat uh, în uh, închisori în care, care trebuie instaurat ca să nu fie posibil contactul cu adulții pentru ca cel care nu devine criminal neapărat să nu aibă contact cu cei care sunt deja. Este foarte important de asemenea și că să nu se permită nicio excepție, să se țină mereu cont de bunăstarea copilului, pentru că câteodată există o interpretare a bunăstării copilului care este prea largă. Sunt de părere și ca în legătură cu prezența, obligația prezenței la, pro, la negocieri, la procedurile penale orale, la audieri, să se concretizeze exact faptul că nu se poate lua o decizie dacă copilul sau reprezentantul său legal nu uh, este prezent uh, cu scuza, cu uh, motivație dată pentru absență. Acestea sunt propunerile mele pentru documentul de lucru. Și aș mai vrea să mai lansez o idee, dacă colegii mai dau, au cuvânt, să, au timp pentru aceasta să mai completeze, bineînțeles. Da, mulțumesc, doamnă Tain, vedeți că am avem aici un pachet foarte concentrat uh, de drept penal pe care trebuie să-l discutăm la această reuniune a Comisiei. Văd că nimeni nu ia cuvântul și aș vrea de aceea să propun să, propun, să procedăm exact cum am făcut-o și înainte la domnul Ziobro și să facem cât se poate de bine ceea ce este de făcut, adică să încercăm tot ceea ce am lucrat în această comisie să se regăsească într-o scrisoare care să meargă către Comisia Libe și să se poate trata la următoarea legislatură. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Tot doamna Tain este responsabilă, e vorba de statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene. Da, mulțumesc, dragi colegi, majoritatea au auzit deja acest subiect până acum. Din păcate, negocierile de la Consiliu au eșuat. Nu a fost vina noastră a Parlamentului, am făcut tot posibilul pentru ca acești uh, judecători suplimentari să poată să fie numiți cel târziu, în septembrie anul viitor. Uh, nu vom ajunge la această, uh, această concluzie. Am votat și petiția domnului Klein, care pentru că durata procedurilor, uh, am avut așadar acest caz și nu am putut să îl finalizăm pentru că sunt prea lungi procedurile. În ciuda președinției Elene care s-a implicat și căreia vreau să-i mulțumesc pentru eforturile făcute, totuși uh, există anumite state membre mai mici, dar și state membre din Europa de Est care sunt de părere că trebuie să rămână principiul de rotație în picioare. Eu vă propun de aceea, pentru că am votat uh, de două ori în Comisia Juridică, odată într-o variantă mai extinsă pe care am, pe care am votat-o aproape la plenară când a, am retras amendamentul cu acordul dumneavoastră, dar și versiunea ceva mai uh, slăbită pe care o votasem și aici la comisie pentru a putea veni în întâmpinarea Consiliului. Nu făcusem acest lucru decât cu premiza ca în Consiliu să se ajungă la un acord, adică între statele membre, nu numai la Consiliu, că și statele membre au contribuit. Deci uh, aș vrea să spun că cred că toată lumea este de acord cu faptul că în aprilie să votăm prima, prima versiune în care să scrie foarte clar că um, judecătorii sunt cei care trebuie să ia decizia și aceasta chiar în, um, în codul de procedură al uh, Curții de Justiție. Fiind dat că nu s-a ajuns încă la o concluzie, totul se va transfera pe noua legislatură și aici. Important este însă să mai vorbim despre prima versiune la, despre care votasem prima dată și aceasta a fusese și stabilită la plenară. Mulțumesc foarte mult, doamnă Tain, pentru această clarificare pe care ne-ați dat-o acum. Regret și eu profund faptul că de judecătorii sunt atât de ocupați. Doamna Lichtenberger dorește să ia cuvântul. Da, mulțumesc. Trebuie să spun foarte clar că Consiliul a luat-o pe o cale aici care pentru mine nu este de înțeles. La fel ca și în cazul um, răpirii copiilor și nu se vorbește decât de o, nu este de vorba decât de o luptă uh, de, pe putere, e vorba de retragerea, sustragerea copiilor de la părinți. Mi se pare că nu se folosește o logică bună. Am avut o discuție foarte amplă cu Consiliul deja. Pentru mine aceasta demonstrează două lucruri. În primul rând, cât de mare este neîncrederea în continuare și cât de marcată este politica la Consiliu de o strategie a uh, revanșei, adică a încercării de a faulta procesul de la, tratatul de la Lisabona. Mi se pare că fie că e vorba de nivele mai joase, fie că e vorba de nivele mai ridicate, competențele Parlamentului sunt întotdeauna subiectul unei tăieri. Se încearcă un refuz de cooperare și este foarte dezamăgitor să vedem această uh, problemă care se repetă. Numărul uh, ridicat de probleme și toate problemele pe care le-am avut din cauza aceasta au arătat clar că este nevoie de, de o intervenție mai puternică a Parlamentului și nu mi se pare corect uh, să se permită așa ceva. Dar aici eu zic că se folosesc instrumente foarte dubioase pentru a putea tăia competențele. Cred că trebuie să rezolvăm această problemă foarte uh, foarte gravă. Trebuie să încercăm să deblocăm Consiliul pentru a face un progres. Cred că aceasta este o sarcine pentru următorul Parlament și pentru componența următorului Parlament care trebuie să țină cont de această problemă și să se clarifice în fine care este competența fiecăruia și să nu mai existe astfel de contradicții. Există foarte multe cazuri limită și nu putem să continuăm așa. Mi se pare că e nevoie de o soluție și dacă Consiliul nu dorește să discute această chestiune, este un semnal de alarmă pentru structura de funcționare a Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Lichtenberger. Cred că suntem cu toții de acord și dorim judecătorilor să nu fie supra-solicitați și să nu cadă înapoi în uh, logica de dinainte de tratatul de la Lisabona, ceea ce se întâmplă, din păcate, vedem. Vom uh, vota raportul Tain cred că nu noi, Parlamentul European, o să fim cei care o să ducem această procedură la un eșec, ci sperăm ca și Curtea Europeană de Justiție să înțeleagă acest lucru. Trecem la punctul 25 acum și vreau să-i dau doamnei Tain cuvântul. Also ich habe keine vorliegen. Nu am nimic de spus. Bine. Atunci am terminat și cu acest punct de pe ordinea de zi foarte repede. Și acum vreau să vă întreb dacă aveți ceva de zis la diverse. Nu este cazul. Bine, păi atunci aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au rămas până la ultima secundă a acestei um, reuniuni. Mulțumesc foarte mult și interpreților care a fost, uh, pentru ceea ce a fost penultima noastră reuniune. Ultima va avea loc pe 7 aprilie la ora 15. Vreau să mulțumesc până atunci și vreau să vă urez tuturor o săptămână bună până atunci. La revedere!